Deputat, Autoritățile poloneze mi-au uh, cerut ridicarea imunității domnului Iacek Kurski. Potrivit articolului 6, aliniatul 2 din regulamentul de procedură, vom trimite această solicitare Comisiei Jurii pentru afaceri juridice. Comisia Jurii, în, la reuniunea din 21 ianuarie 2003, a verificat